ne realizăm obiectivele și anume să încheiem negocierile până la sfârșitul lunii iunie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Dragi colegi, avem un proiect de rezoluție în urma acestei dezbateri. Dezbaterea se încheie și votul va avea loc la orele 12 astăzi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea comună Europa 2020, orientări privind ocuparea forței de muncă. Avem declarații ale Consiliului și ale Comisiei, de asemenea raportul doamnei Bereș în legătură cu orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și o declarație a Comisiei referitoare la punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Vom începe dezbaterea cu declarația domnului ministru din partea Consiliului. Doamnă președinte, stimați uh, membri deputați, vă mulțumesc pentru prilejul ce mi-l dați pentru a vă vorbi despre un subiect care este de importanță deosebită pentru președinția ungară a Uniunii Europene și anume strategia Europa 2020. De fapt, este de importanță deosebită pentru noi toți. Europa trebuie să depășească o serie de provocări dacă dorește să rămână uh, competitivă cu Uh, în plan global. Foarte multe din uh, provocările și obstacolele prezentului au fost generate de criza economică financiară. Altele sunt inerente capacităților noastre limitate de a implementa și atinge obiectivele strategiei Lisabona 2010. În același timp, însă, criza trebuie să fie și o posibilitate, un prilej de găsirea unor soluții și poate fi și un prilej de a, noi a, progrese. Tocmai de aceea considerăm că este foarte important ca statele membre să adopte împreună o strategie ce să permită crearea uh, unei, unei atmosfere de creștere economică bazată pe uh, locuri de muncă inteligente, pe, pe locuri de muncă noi, pe tehnologii inovatoare. Cred că acest lucru va, această situație va permite Europei să uh, revină cu putere în plan economic, să își exploateze potențialul de creștere prin coeziune socială, prin guvernanță economică uh, judicioasă. Doar așa putem să rămânem competitivi, în special față de uh, piețele uh, emergente din Asia. Sigur că în tot acest context vrem să ne păstrăm modul de viață de până acum, care este o valoare fundamentală a noastră strategia de la Lisabona a arătat că există obiective comune ce pot fi urmate și urmărite de toate statele membre. Între acestea se află și cercetarea, ă, știința, combaterea modificărilor climatice, incluziunea socială, o, un sistem de educație mai eficient și ă, lupta împotriva sărăciei. Partea setului de măsuri pentru, pentru atingerea acestor obiective, Comisia a uh, uh, redactat uh, șapte inițiative primordiale, agenda digitală, Youth on the Move, Europa resurselor eficiente, um, o agenda pentru mai multe locuri de muncă și mai multe capacități profesionale și campania împotriva sărăciei. Pentru implementarea acestor inițiative majore, toate statele membre trebuie să-și concerteze eforturile și să pună în comun resursele lor. Primul raport pe care președinția uh, l-a uh, redactat pentru evaluarea acestei primei faze acestor inițiative, un raport uh, redactat de Consiliu împreună cu președinția ungară și cu Comisia Europeană, a arătat care este stadiul actual cu aceste șapte inițiative. De asemenea, Raportul arată care sunt progresele obținute în diferite uh, sectoare importante, politica de coeziune, politica comună agricolă uh, și alte uh, domenii. De asemenea, raportul evidențiază și prezintă și progresele făcute în ce privește cele cinci obiective majore. Și acum Câteva cuvinte despre guvernanța economică. Reforma guvernanței economice ce este o condiție fundamentală pentru lupta uh, împotriva crizei și pentru relansarea economiei, economiei europene. Tocmai de aceea uh, s-a lansat și noul instrument al semestrului european, un instrument care este lansat pentru prima dată sub președinția noastră. În ianuarie 2011, uh, lansarea s-a făcut uh, în același timp cu concomitent cu prezentarea, comunicarea Comisiei privind uh, creșterea. Vom organiza, de asemenea, în perioada mandatului nostru, o serie de dezbateri în diferite formațiuni ale Consiliului și o care vor culmina uh, cu uh, prilejul summitului din martie, încercând să pregătim pentru 21 martie cele mai importante mesaje care trebuie avut în vedere în viitor. Acest raport va fi prezentat Consiliului European în martie și va constitui baza dezbaterii noastre cu scopul de a stabili niște priorități în ce privește diferitele reforme care sunt necesare. În urma uh, raportului uh, prezentat la summitul din martie, uh, toate statele membre vor transmite rapoartele lor de convergență Comisiei, ținând seama de aceste priorități. Sigur că uh, vor exista recomandări specifice pentru fiecare stat membru și în momentul în care statele membre vor fi, își vor fi finalizat bro, uh, bugetele pentru 2012 și vor fi finalizat uh, strategiile lor de creștere, acestea vor fi concertate cu documentul respectiv. Sigur că asta înseamnă un calendar foarte ambițios de lucru, însă noi sperăm să uh, încheiem tot demersul până în iunie-iulie. Strategia 2020 este esențială pentru a asigura și în, pe viitor succesul economic al Uniunii Europene. De aceea, re, reforma în domeniul guvernanței economice este și ea esențială. Doar așa putem rămâne competitivi și doar așa putem să ne asigurăm o creștere stabilă pe viitor. Altfel, eh, ne va fi foarte dificil să asigurăm în plan intern un nivel crescut de protecție socială și vom eh, avea mari probleme cu intervenția, cu capacitățile noastre de a interveni în plan extern am convingerea că vom putea conta pe suportul dumneavoastră, pe sprijinul dumneavoastră ca Parlament European în acest proiect al nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, în exercițiu. Chestiunea despre, pe care o dezbatem Eh, strategia Uniunii Europene pentru 2020 în domeniul ocupării forței de muncă este un, eh, este un dosar foarte important pentru că eh, pierderea unui loc de muncă este poate cea mai mare amenințare curentă pentru cetățenii noștri. Comisarul competent este domnul Laszlo Andor. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Marton, stimați deputați. După cum știți, Comisia a adoptat primul studiu anual de dezvoltare uh, luna trecută. Această analiză se desprinde de trecut și declanșează primul ciclu de coordonare de politică economică pe baza semestrului european. Principala idee care stă la baza acestui semestru este una simplă, garantarea stabilității Uniunii Economice și Monetare, pentru care tot ce putem face este să avem o coordonare ex ante a politicilor economice în UE. Criza creditelor din unele state din zona euro ilustrează foarte clar acest lucru. Abordarea cere ca Uniunea Europeană să recunoască interconectarea economiilor europene și faptul că alegerile politice sau strategice dintr-un stat pot avea impact asupra altui stat. Gestionarea acestui semestru va fi o adevărată probă este nevoie de stabilirea de parteneriate locale pentru a realiza acest lucru. Provocarea este să demonstrăm că Uniunea poate să identifice în mod colectiv reformele politice cheie, care sunt cele mai necesare și să dea răspunsurile politice adecvate. Această analiză anuală de creștere este foarte clară cu privire la principalele priorități și stabilește o abordare integrată pentru uh, redresare, cu 10 acțiuni prioritare în trei capitole principale. În primul rând, o consolidare fiscală riguroasă și o restructurare a sectorului financiar pentru a accelera stabilitatea, obținerea stabilității macroeconomice. Apoi, reforme structurale pentru creșterea locurilor de muncă și, de asemenea, promovarea de măsuri de promovare a creșterii. Am reținut preocupările dumneavoastră în mesajele cheie din această analiză anuală de creștere, care ne spune că oarecum ne depărtăm de obiectivele principale. Însă Comisia a ales în mod expres să axeze această analiză anuală de creștere pe uh, principalele provocări care rezultă din criza economică și pe nevoia de a scoate în față măsurile necesare pentru redresarea economică și crearea de locuri de muncă. Analiza anuală de creștere ele consistentă cu orientările existente, inclusiv cele referitoare la ocuparea forței de muncă. Apreciez propunerea Comisiei de a menține aceste orientări neschimbate pentru 2011, fiindcă este esențial să existe un cadru stabil până la revizuirea intermediară a strategiei 2020 în 2014, lucru necesar pentru ca statele membre să poată implementa reformele necesare. Normele de implementare prevăd și orientările pentru aceste activități și identifică cele mai urgente măsuri în domeniul ocupării forței de muncă, inclusiv în ceea ce privește sistemele de impozitare, și anume eliminarea sau reducerea taxelor, reducerea segmentării pieței muncii, înlăturarea barierelor în ceea ce privește echilibrarea vieții uh, profesionale cu cea privată și apoi promovarea pregătirilor profesionale, sprijinirea persoanelor șomere la formare și creșterea participării tuturor lucrătorilor la piața muncii. Orientările privind angajarea forței de muncă vor fi baza recomandărilor uh, care vor fi transmise din partea Consiliului statelor membre pe baza articolului 148 din Tratatul de Funcționare. Analiza anuală de creștere oferă baza de discuție pentru Consiliul din martie și pentru orientările economice către statele membre. Comisia așteaptă ca statele membre să ia aceste orientări în considerare atunci când elaborează programele naționale de convergență și programele naționale de reformă în cadrul strategiei UE 2020. Comisia va examina aceste programe care trebuie prezentate în a doua jumătate a lunii aprilie și pe baza acestei examinări și în conformitate cu tratatul vom propune orientări politice specifice pentru fiecare stat care trebuie luate în considerare de state atunci când își finalizează bugetele pentru 2012. Orientările și recomandările trebuie să fie adoptate de Consiliu înainte de vacanța de vară. Domnule președinte, stimați membri, am să închei prin a sublinia importanța rolului dumneavoastră în implementarea de succes a strategiei UE 2020, în special cele șapte inițiative emblematice. Rolul dumneavoastră ca co-legislator este fundamental pentru implementarea de succes. Stabilirea condițiilor cadru adecvate reprezintă o, un element esențial dacă vrem să îndeplinim obiectivele UE 2020. Discuțiile cu privire la cadrul multianual vor începe în curând. Comisia își va prezenta propunerea până în iunie și rolul dumneavoastră ca autoritate bugetară împreună cu Consiliul va fi esențial pentru a, a garanta faptul că prioritățile 2020 sunt reflectate în bugetul UE. Dacă vrem să fim credibili, trebuie să ne asigurăm că prioritățile financiare concordă cu strategiile și prioritățile noastre politice. În momentul acestor perioade economice dificile, e mai important ca niciodată să arătăm că UE aduce plus valoare și că euro cheltuit la nivel european poate avea un impact mai mare decât un euro cheltuit la nivel național. Pentru a asigura succesul uh, strategiei 2020, avem nevoie și de responsabilizare politică la toate nivelurile nivelurile Și doar dacă ne implicăm la toate nivelurile, putem stabili baza pentru o viitoare creștere. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Pervonș Berez, raportor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule comisar. În numele Comisiei pentru Afaceri Sociale. Vreau să salut această dezbatere în uh, primul uh, trimestru european și de importanța acordată analizei creșterii economice anuale. În acest context, uh, domnule comisar, ați hotărât să revizuiți liniile directoare referitoare la ocupare și Parlamentul dorește să vă confirme acest lucru. Vrem să vă atragem atenția însă asupra trei aspecte. În primul rând, referitor la conținutul acestei revizuiri anuale a creșterii. Ne-a șocat faptul că chestiunea ocupării și a șomajului par a fi secundare față de obiectivele de consolidare bugetară. Atunci când vorbiți despre chestiunile care au legătură directă cu funcționarea pieții muncii, avem impresia că faceți o ruptură în pactul social între guverne și cetățeni. Propuneți ca vârsta de pensionare să crească, ca suma alocației de șomaj să scadă, ca nivelul salariilor și a mecanismelor de, forma, de, de formare profesională să fie modificată și uh, deschiderea uh, magazinelor să facă și duminică. Considerăm că această chestiune socială este foarte periculoasă, că ar trebui să se acorde mai mare atenție populației vulnerabile, în special uh, femei, copii sau persoane invalide. Considerăm de asemenea că există un risc foarte mare ca această consolidare bugetară să fie începutul și sfârșitul acestei analize anuale a creșterii. Al doilea element de îngrijorare. Pe baza acestei analize anuale a creșterii economice, așa cum ați spus și dumneavoastră, ați definit niște programe naționale de reformă. Și tocmai aici se vor lua deciziile importante ce se întâmplă însă cu dezbaterea parlamentară pe această chestiune? Și în timp ce liniile directoare se schimbă, cum aveți de gând să aveți o dezbatere democratică pe această temă? Cum veți face legătura între articolul 148 referitor la politicile de ocupare cu articolul 121 care se referă la politici economice? Pentru Parlamentul European toate acestea creează o foarte mare confuzie. E adevărat, suntem în mijlocul strategiei 2020. Raportul făcut de domnul Van Rompuy, revizuirea tratatului care permite mecanismului european să aibă o stabilitate financiară, însă în același timp se vorbește de o posibilă modificare a acestuia. Se începe semestrul european, în timp ce doamna cancelar Merkel și domnul Sarkozy vorbesc despre pactul de competitivitate. Și în același timp uh, aveți de gând să revizuiți liniile directoare pentru ocupare, care nu sunt decât un domeniu foarte vag de definire a politicilor naționale. Domnule comisar, vreau să vă atrag atenția asupra unei a treia îngrijorări a noastre. Anul trecut, cu complicitatea președinției belgiene, ați reușit să modificați liniile directoare ale ocupării pentru că exista un punct important pentru noi și anume cel al guvernanței. Ce înseamnă însă această guvernanță? Înseamnă că nu putem avea o politică economică și socială care să aibă succes fără o adevărată dezbatere democratică. O dezbatere democratică înseamnă, în primul rând, putere pentru Parlamentul European, pentru Parlamentele Naționale și un adevărat respect și complicitate, o implicare a partenerilor sociali. Și avem senzația câteodată că propunerile pe care le faceți dumneavoastră nu țin cont deloc de toate aceste elemente care reprezintă democrația în țările noastre. Dacă nu suntem conștienți de aceste elemente importante, cred că există riscul de a ajunge la o lipsă de coerență și de a pierde pe drum implicarea cetățenilor față de ceea ce facem și o evitare a acelui spirit comunitar care ne va asigura succesul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bereș. Doamna Bols, din partea Comisiei Econ. Mulțumesc ne îndreptăm către o nouă eră de guvernanță economică și semestrul european oferă o structură în care instrumentele existente ale acestor orientări integrate, conform articolelor 121 și 148 din tratat, trebuie să fie incorporate aici, cu implicarea intensă a Parlamentului în acest semestru se poate face monitorizarea pactului de stabilitate și creștere și uh, supravegherea macroeconomică alături de strategia 2020 și orientările integrate. Semestrul poate să constituie un cadru coerent pentru diversele procese de guvernanță economică europene care să ajute la dezvoltare pe toate planurile. Comisia Econ subliniază faptul că guvernanța economică trebuie să se bazeze pe metoda comunitară Procesele trebuie să fie transparente, responsabile, dacă dorim să se bucure de sprijinul cetățenilor și acest mandat uh, implică și uh, activitatea Parlamentului. Parlamentul deja are un rol și trebuie să aibă timpul necesar pentru a-l duce la îndeplinire în mod corespunzător. Comisia Econ uh, participe alături la, de Comisia Employment pentru a realiza această solicitare. Mulțumesc în numele PPE. Acum doamna Corin Wortman-Col. Mulțumesc, domnule președinte. Criza economică financiară a arătat uh, într-un mod cât se poate dureros că competitivitatea noastră și economia de piață socială sunt în pericol. Trebuie să exploatăm mai mult potențialul pieței noastre interne. Trebuie să ne consolidăm sistemul de pensii și piața forței de muncă trebuie să funcționeze mai bine. Tocmai de aceea Uh, salutăm acest uh, raport de analiză anuală a creșterii, precum și raportul în 15 ianuarie în care am primit uh, pentru prima dată informații în legătură cu ambițiile Uh, legislative pentru acest semestru. Avem nevoie de o Europa care să oferă suficientă ocupare pentru cetățenii noștri. Acest lucru însă este posibil numai cu o monedă stabilă și cu o economie stabilă. Uh, este nevoie ca statele membre să-și consolideze bugetele preîntâmpinând nu doar problemele care astăzi există în multe state membre în ce privește deficitul, dar uh, uh, creând astfel și posibilitatea pentru creșterea economică ce să asigure o bunăstare uh, pentru, suficientă pentru copiii și nepoții noștri. De asemenea, susținem și pachetul de guvernanță economică bazat pe trei piloni, uh, care uh, dispune de o bună supraveghe, uh, supraveghere macroeconomică în cadrul unei strategii coerente 2020. Însă, această strategie nu poate fi formulată fără participarea uh, Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Mulțumesc și în numele socialiștilor și democraților, Udo Bulman. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte în exercițiu din partea Consiliului, domnilor și domnilor. Am citit uh, analiza creșterii anuale și am uh, citit și concluziile COFIN și citind documentele acestea, mi este foarte clar că Uniunea Europeană nu se mai află într-o criză economică, ci într-o criză politică. Ce ne recomandați dumneavoastră nu e nou deloc. Vă rog să solicitați colaboratorilor noastre să vă dea documentele ultimilor 10 ani. Veți găsi exact aceleași formulări. Anume că uh, de cheltuielile bugetare sunt prea mari, că că uh, veniturile sunt prea mari, salariile sunt prea mari, uh, indiferent că plouă, că ninge, că suntem în criză sau că în creștere economică, ideologia este aceeași. Deci, Uh, constatările noastre n-au nici mic de a face cu realitatea empirică din economie. Deci, vă fac o propunere. Trimiteți-mi, trimiteți-mi uh, uh acele, acei colaboratori care vă scriu rapoartele, trimiteți-i în comisiile noastre de, uh, de economie ca să vadă ca să vadă care este situația în economie. Nu trebuie să vă gândiți acum la ratele de export uh, ale Germaniei, dar să vedeți că suntem la marginea unei recesiuni, suntem, suntem la cotă uh, extrem de scăzute ale veniturilor. Și atunci veți vedea de ce nu se vorbește despre uh, ciclicitate, de ce nu se vorbește despre anumite alte probleme din Uh, care, care prezintă obiect, uh, obstacole în calea creșterii. Deci <clears throat> trebuie să noi trebuie, sigur, ca uh, să corespundem prin activitățile noastre și pretențiilor cetățenilor. Dar vă spun un lucru. Grupul meu nu va sta la dispoziție pentru susținerea unui astfel de pachet de guvernanță economică. Mulțumesc, doamna Lena Eck, pentru grupul ALDE. Intervenție fără microfon. Thank you. A year ago we Mulțumesc. În urmă cu un an am dezbătut aici la Parlament măsurile necesare pentru a pune capăt crizei financiare. La acel moment, grupul meu a făcut propuneri în legătură cu guvernanța economică care au fost respinse pentru că erau prea ambițioase. Însă astăzi câteva din sugestiile noastre au devenit realitate. Astăzi există o diferență foarte mare între ambițiile din strategia 2020 și resursele financiare de care e nevoie pentru a atinge acele obiective. În proiectul de buget 2012, Comisia trebuie să clarifice sau să identifice cu claritate și să facă vizibile cheltuielile referitoare la această strategie. Aceasta este valabil și pentru revizuirea cadrului um, multianual financiar. De asemenea, vreau să mă adresez direct statelor me membre. Există o lipsă de dorință la Consiliu între ministrii de finanțe și, de asemenea, ministrul de finanțe din țara mea, din Suedia, să facă investiții pe viitor. Bugetele naționale trebuie să reflecte ambițiile Consiliului și noi proiecte au nevoie de buget dacă vor să devină realitate, pentru că fără bani în zonele unde avem nevoie, nu avem strategie de creștere și de ocupare și vom avea eșec. Iată de ce aș vrea să cer Comisiei să vină cu propuneri legislative mai concrete și statele membre să dea dovadă de un mai mare angajament. Avem nevoie de angajamente clare pentru a duce la crearea de locuri de muncă în domenii precum obiective de eficiență energetică la nivel european. Inițiativele existente, cum ar fi, de exemplu, Uh, planul tehnologic, programele de formare de-a lungul vieții, planul de eficiență energetică anual, toate acestea au fost deja adoptate, însă la Consiliu nu se aduc și banii necesari pentru finanțarea acestor proiecte. Toate aceste proiecte au potențialul de a crea creștere economică și locuri de muncă. Toate grupurile politice au trimis un mesaj clar Consiliului planul actual nu este destul de bun și e nevoie de mai mare angajament din partea statelor membre. Iată de ce salut faptul că o mare majoritate susține această rezoluție. Așa trimitem un mesaj clar din partea Parlamentului spunând că avem nevoie de acțiune. Mulțumesc domnul Filip Lambert din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar reprezentanți ai uh, Consiliului, stimați colegi, știți că Verzii sprijină o Europa mai integrată pentru a putea să asigurăm o dezvoltare durabilă pentru cetățenii europeni, dar și pentru a garanta ca Europa să aibă un rol important în secolul 21. Uh, Însă încrederea noastră este afectată de uh, Uh, această analiză anuală de creștere, fiindcă ce s-a arătat acolo este o părtinire ideologică. Nu are nimic de a face cu situația concretă, ci cu alegeri ideologice. Ce recomandați? Să reducem uh, cheltuielile publice, nu venituri, cheltuieli. Uh, Uh, flexibilizarea sau reformarea piețelor muncii, spuneți dumneavoastră, adică flexi securitate fără securitate. Și o să-mi spuneți, da, dar trebuie să facem asta pentru ca economiile să poată fi relansate. Dar nu e doar asta, ci și măsurile pentru sectorul financiar. Să vorbim despre ele, fiindcă se ilustrează în două aspecte aici. Uh, salarii și cheltuieli publice. Ce spuneți? Să tăiem repede și puternic pentru sectorul financiar? Ce spuneți? A, aici trebuie să studiem, să vedem impactul, să ne mai gândim gândim. Trebuie perioade de tranziție. Deci pentru uh, per, uh, guvernanță economică spuneți 1 ianuarie 2011-12, iar pentru bănci 2019, ca și adaptarea pieței muncii sau restabilirea finanțelor publice pe baze durabile, pentru care n-a fost nevoie de un studiu sau de o perioadă de tranziție. Și o să-mi spuneți și unde e UE 2020? fiindcă ăsta e subiectul de care vorbim. UE 2020, domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului, a devenit imposibil pe baza recomandărilor făcute în cazul acestei analize anuale de creștere. Nu ne pasă de acest lucru dacă ne prefacem că se pot face politici de investiție necesare în cercetare, reducerea sărăciei, lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru ocuparea forței de muncă avem astfel de politici. E o minciună și această dezbatere este pur și simplu simplu un circ. Mulțumesc! În numele conservatorilor și reformiștilor, acum domnul Malcolm Harbour. Uh, Mr. Chairman, my group Domnule președinte, grupul meu a semnat și va susține această rezoluție, nu înseamnă însă că suntem de acord cu tot ce e în rezoluție, însă mesajul uh, central este clar și vreau să spun aceasta către Consiliu și Comisie. Avem nevoie de o lege pentru piața unică și pentru IMM-uri care să creeze locuri de muncă. Însă de unde vor veni aceste locuri de muncă? Ele vor veni din investiții private din partea companiilor și din partea companiilor de tip startup. Știm că IMM-urile au fost uh, motorul de creare a locurilor de muncă în ultimul deceniu. Iată de ce mesajul meu astăzi este că cele 27 de state membre trebuie să considere în sfârșit uh, că crearea de locuri de muncă și IMM-urile sunt un element important. Se vorbește despre piața unică. Cu toții credem în piața unică. S-au făcut foarte multe investiții pentru a deschide piața serviciilor, însă nu știu dacă au fost informate IMM-urile de acest lucru. S-a promovat acest lucru, au fost încurajate companiile pentru a face comerț de ce facem toate aceste lucruri și repetăm acțiuni în ceea ce avem deja și nu promovăm acest lucru către companiile noastre. Trebuie să începem aceasta chiar începând de mâine și nu să continuăm discuțiile. Să trecem la treabă. Domnul Bischi. Domnule președinte, Colega Harms a spus ceva foarte important. Afară pe stradă nimeni practic nu înțelege care strategie este elaborată, completată, implementată, modificată de către cine și după care reguli. Singur este, clar este un singur lucru. Strategia UE 2020 încă n-a oferit niciun fel de soluție pentru ieșirea din criză a Europei. Din potrivă, este continuarea acelor ideologii care au condus la criza în Europa. Se vorbește de mecanismul de stabilitate care trebuie consolidat cu alte mecanisme și alte instrumente, în esență fiind însă vorba doar de, o, de economii pe umerii uh, cetățenilor, de prelungirea uh, uh vârstei de pensionare, de uh, renunțarea la indexarea salariilor. Deci, până la urmă, este vorba despre uh, înghețarea și respectiv reducerea salariilor și este vorba de nimic altceva decât de intervenții foarte uh, clare și concrete în, uh, în viața economică a cetățenilor. Acum, că vim uh, că numim acest lucru uh, pact de stabilitate sau pact de competitivitate sau uh, uh, politică de guvernanță economică, nu contează. Este o politică antisocială pe care uh, grupul meu parlamentar nu o poate susține. Sigur că Uh, este important ca uh, la astfel de politici să ne putem și noi aduce contribuția ca parlamentari. Și de aceea cred că vom vedea foarte curând că parlamentarii europeni, uh, parlamentarii europeni sunt strânși uniți nu putem să revenim la politicile secretoase ale secolului XIX 20 și nu cred că avem nevoie în continuare de o Europa a celor două viteze. Vă mulțumesc! Mr. Mario Borghe... Mulțumesc, domnul Mario Borghezio. Mulțumesc, domnule președinte. UE 2020 este un program obiectiv, dar vom reuși să îndeplinim acest obiectiv de 20% energie regenerabilă? Trebuie să ne întrebăm asta, având în vedere criza financiară care încetinește investițiile. Și apoi, dacă susținem energia solară, subvenționăm China, care este principalul exportator de astfel de panouri și India în domeniul eolian. Și deci trebuie să susținem cercetarea și producția în domeniul panourilor solare europene mai ales în ceea ce privește economiile de scară generate din energia solară. Trebuie să adoptăm o legislație relevantă. Ar fi trebuit să se facă ceva diferit, să creăm companii energetice, o companie energetică paneuropeană care să garanteze servicii europene de calitate. Având în vedere că rețelele de distribuție și infrastructurile constituie deja în prezent niște monopoluri naturale care ar trebui să fie gestionate toate la nivel unic, așa ar trebui să facem și totuși eh, s-au preferat soluții diverse care nu avantajează deloc utilizatorii, ci acționarii acestor monopoluri. De 150 de ani să nu uităm că producția de CO2 nu, se, nu este redusă. Mulțumim, intervine domnul președinte. Următorul vorbitor, domnul Claes. Un minut jumate voorzitter om het eh, werk. strategia două mii douăzeci la capitolul de ocupare nu știu dacă vom reuși să facem ce ne propunem dar pentru aceasta ar fi nevoie ca politica de imigrație a statelor membre să fie corectată și prioritatea ar fi uh, o mai bună participare pe piața muncii, reducerea șomajului structural și o îmbunătățire a calificării forței de muncă. De asemenea, programe de formare de-a lungul vieții. Dar, de fapt, importăm foarte multă forță de muncă din afara Uniunii Europene. Deci nu ne dăm seama de ce se întâmplă și de altfel toate aceste lucruri nu se potrivesc cu prioritățile care au fost enumerate. Avem milioane de șomeri în Europeană. Va trebui ca întâi să le dăm lor locuri de muncă înainte de a recurge la imigrația masivă. Forță de muncă competentă care este importată de către Uniunea Europeană de asemenea fuga de creiere. Tot acesta nu va face decât să afecteze situația economică în țările de origine, origine și aceasta va duce la și mai mare flux uh, migratoriu. Este un adevărat cerc vicios care nu va aduce beneficii nimănui. Va trebui să analizăm impactul imigrației din afara Uniunii Europene și ar trebui să avem un criteriu în aceste orientări de politică de ocupare. Mulțumesc acum alți oratori, domnul Magnescu

Dacă vom începe dacă vrem să relansăm economia europeană, trebuie ca oamenii să aibă încredere în Uniunea Europeană. Săptămâna trecută s-a discutat despre stabilizarea situației și s-a spus este nevoie de legalitate pentru ca încrederea cetățenilor să reapară. Strategia UE 2020 trebuie să fie cadrul pentru renașterea acestei încrederi. Dacă dorim să existe încredere, trebuie ca și sindicatele să participe la acest exercițiu. Criza criza financiară și economică are impact asupra lucrătorilor, asupra sindicatelor, asupra pensionarilor și trebuie să oprim această situație. Femeile din Europa trebuie să aibă aceleași posibilități ca bărbații, lucru care nu este foarte clar indicat în rezoluție, dar trebuie să devină o realitate. În al treilea rând, trebuie să consolidăm politica industrială și trebuie să existe investiții în infrastructură pe viitor, un aspect foarte important. De asemenea, resursele existente și procesele trebuie să fie utilizate în mod inteligent pentru a crea noi locuri de muncă verzi, ecologice. Și în al patrulea rând, trebuie să existe o utilizare inteligentă a energiei. În prezent, obiectivele nu sunt obligatorii și trebuie să devină. Este absolut important dacă vrem să atingem obiectivul de competitivitate, care este până la urmă nucleul dur al strategiei UE 2020. Dacă nu dăm dovadă de ambiție fermă, cum putem să așteptăm uh, voință politică, mai ales în ceea ce privește energia? Uh, Că, fiindcă trebuie ca companiile să fie consolidate și cetățenii să plătească mai puțin. Mulțumesc, spune doamna președintă, vă rog să respectați timpul de vorbire. Doamna Lin, un minut. Mulțumesc. Dacă dorim ca strategia 2020 să fie un succes, atunci orientările de ocupare trebuie să fie implementate în mod eficient. Programele de reformă națională de asemenea implementate și să se acorde prioritatea pe care o merită să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă. Rata șomajului este foarte mare și mă bucur că ambele texte se referă la nevoia de a implementa legi de antidiscriminare la locurile de muncă pentru a crea noi locuri de muncă. Obiectivele pe care le-am acordat la nivel european trebuie să fie atinse. Într-adevăr, statele membre sunt cele care trebuie să stabilească obiective concrete, dar Uniunea Europeană are și ea un rol important de jucat pentru a îmbunătăți schimbul de bune practici. Și iată de ce la aliniatul 27 al rezoluției se arată acest lucru. Am avut foarte multe dezbateri în legătură cu felul în care trebuie formulată strategia 2020. Avem orientările de ocupare acum și acum va trebui să obținem și rezultate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Line! Doamna Turunen, un minut și jumătate. Øh, Vă mulțumesc, doamna președinte. Se vorbește foarte mult despre responsabilitate economică, despre uh, atitudine responsabilă și așa mai departe, dar Uh, materializarea acestei responsabilități este doar, uh, ține doar de uh, mai mari important și mai importante intervenții în piața muncii. Noi, vezi, vedem o mare contradicție între politica publică pe care o promovăm în Europa și politicile naționale ale statelor membre. Noi Eh, considerăm că, că ceea ce a fost până acum implementat din politicile noastre a dus la mai puțină ocupare și la mai puține locuri de muncă. Eh, orientările de ocupare eh, propun niște măsuri pentru creșterea ocupării forței de muncă. Avem 23 de milioane de șomeri, din care 5 milioane sunt tineri, dar sunt și șomajurile foarte mari și în rândul celor mai în vârstă. Deci nu văd cum, uh, cum aceste două uh, realități uh, se, sunt compatibile. Deci trebuie să facem cumva ca obiectivele pentru Agenda 2020 să fie puse în practică și să fim responsabili din punct de vedere economic, formulând astfel de politici care promovează promov, incluziunea socială. Este întreruptă de președinte. Domnul Carbenoch se pare că nu este prezent în sală, deci are cuvântul domnul Salvaracos. Mulțumesc, domnule președinte. Sărăcia, schimbările climatice, migrația, energia sunt subiecte relevante, în special chestiunea energetică. Sunt subiecte cu care ne confruntăm în prezent în Uniunea Europeană și este nevoie de investiții, este nevoie de fonduri pentru a face față tuturor acestor probleme. Însă e clar că bugetul este în reducere în prezent. Ce înseamnă asta? Că strategia UE 2020 va fi dificil de realizat, însă eforturi trebuie făcute pentru asta trebuie să subliniem mai ales problema șomajului, care este cel mai ridicat în ultimul deceniu. Cred de asemenea că trebuie să oferim să existe posibilitate de formare cu adevărat de calitate în Europa. Programele de formare trebuie să fie revitalizate și statele membre trebuie să se angajeze pe durata studiului. Evident, avem nevoie de lucrători calificați dacă vrem să ieșim din criză. Fără întârziere, trebuie să trecem către un sistem european și, de asemenea, avem nevoie de un pașaport de competențe europene. Și nu trebuie să ne limităm doar la vorbe, ci trebuie să trecem și la fapte. Mulțumesc. Un minut și jumătate. Acum, domnul Garcia Margaio. Una pregunta. Mulțumesc. E vorba de o singură întrebare la care trebuie să răspundem, și anume ce putem face la nivel european pentru a oferi locuri de muncă celor care nu le au și pentru a răspunde la această întrebare. Aș vrea să lămuresc aici un lucru. Nu există nicio creștere durabilă dacă nu avem stabilitate macroeconomică. Unele dintre soluțiile propuse aici, în special din partea stângii de aici, ar asigura locuri de muncă astăzi, dar foametea de mâine. Strategia 2020 este o enciclopedie de bune intenții care sună foarte bine, însă trebuie să trecem de la muze la teatru. Ce vom face și cum vom finanța inițiativele și acțiunile care sunt propuse în această strategie? Mă întreb dacă ambiția din strategia 2020 este compatibilă cu reducerile bugetare care au fost anunțate? pentru că e nevoie de un adevărat consens pentru a implementa o creștere durabilă. Și nu există la ora actuală un astfel de consens. Ceea ce s-a întâmplat zilele acestea la Ecofin ne arată că există multe idei divergente și incoerente. Există trei acțiuni importante aici. În primul rând, nu putem asfixia în continuare țările care se află în dificultate și aceasta se poate rezolva dacă facem o emisie comună de obligațiuni europene. În al doilea rând, trebuie să implementăm obligațiunile din raportul Monti și, în al treilea rând, trebuie să recurgem la BEI care are resurse în valoare de două treimi din cele ale Comisiei și doar dacă le multiplicăm de patru ori în câțiva ani, doar atunci vom avea bugetul pe care l-a avut planul Marshall pentru redresare economică. Mulțumesc! Mulțumesc! Și vă rog să respectați timpul de vorbire. Doamna Podimata, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. De luni de zile discutăm în Uniunea Europeană despre o soluție decentă la criză care să corespundă obiectivelor noastre strategice, dezvoltare durabilă, progres social și coeziune socială. Dar există două probleme. În primul rând, discuția despre strategia Europa 2020 este în continuare una fragmentară și despărțită de ceea ce se discută la conferința uh, guvernelor și interguvernamentală. Deci avem o strategie fie fragmentară, fie paralelă. Nu există suficientă coordonare și din acest motiv uh, o strategie o periclitează pe cealaltă. Astăzi auzim uh, de la Comisie și de la Consiliu ce se întâmplă și auzim că se mizează pe pactul de creștere și stabilitate și pe măsuri de ajustare, dar acest lucru se întâmplă fără a se propune măsuri și soluții pentru finanțarea obiectivelor Europa 2020. Stimați colegi, eu întrezăresc aici un pericol exact uh, ca și pericolul cu care se confrunta strategia de la Lisabona. Foarte multe lucruri vor rămâne la nivel pur teoretic pe hârtie și dacă nu creăm credibilitate în fața cetățenilor europeni care de fapt suportă consecințele crizei economice, atunci uh, cu siguranță aceștia nu vor mai putea și nu vor mai vrea să urmărească discuția noastră tehnică. Așadar, trebuie să acționăm unitar și să nu intervenim doar la nivelul indicatorului, ci la nivelul oamenilor. Mulțumesc, doamna Gular, un minut. Domnule președinte al președinției uh, maghiare, vă rog să mă ascultați. Domnule comisar, n-am decât un minut la dispoziție, însă aș dori să păstrez totuși tăcerea. Să nu spun nimic. Această strategie, Europa 2020, după părerea mea, este foarte departe de ceea ce avem nevoie. Dumneavoastră vă gândiți că cu linii directoare, cu inițiative emblematice și cu tot felul alte, de alte chestii pe care le tot inventați, de la o zi la alta uh, veți da uh, locuri de muncă uh, cetățenilor europeni și încredere. Ei bine, vă înșelați. Eu nu cred că chinezii sau indienii sau alte țări emergente sunt încântate de ceea ce facem noi în ceea ce privește creșterea. În legătură cu acest pachet, chiar mi-ar plăcea să pot tăcea în fața dumneavoastră. În ceea ce privește munca noastră vom fi foarte fermi. Nu credeți uh, cumva, să nu credeți cumva că ceea ce ne spune Consiliul e suficient. Când uh, Consiliul ne va fi ascultat și noi vom fi despătut, atunci când ne vom uh, fi gândit la euroobligațiuni menite să creeze o piață globală, atunci voi mai vorbi. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gulard. Următorul vorbitor, un minut, domnul Epping. Mulțumesc, doamnă președinte. Când aud cuvântul euro-obligațiuni, nu mă simt deloc bine. Și e un cuvânt pe care l auzim foarte des aici. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că creșterea economică în sectorul privat este ceea ce este motorul economiei. Deci nu există niciun fel de problemă aici. Nu este treaba guvernului să creeze locuri de muncă. Problema Europei este lipsa de concurență. Diferența între Germania și uh, partea de est a Europei este de 30%, ceea ce este o disparitate foarte mare. Ați vorbit despre pactul de competitivitate și sunt de acord cu asta, dar procesul de la Lisabona a fost și acolo o, un proces în același spirit, dar de acolo nu s-a întâmplat nimic. Și trebuie să vă avertizez că armonizarea taxelor corporatiste nu este o idee bună. Noi nu o dorim pentru că reduce locurile de muncă. Uh, un studiu OCDE a arătat săptămâna trecută în 21 de țări că dacă vrem mai multe locuri de muncă în Europa, avem nevoie de taxe corporatiste mai mici. Și tocmai asta trebuie să analizăm, pentru că altfel nu vom crea niciun loc de muncă. Mulțumesc. Domnul Royal, un minut și jumătate. Doamnă președintă, dragi colegi, Iată, ne aflăm într-o mare criză economică și financiară despre care discutăm de luni de zile. Dar discutăm uh, la nivel pur teoretic și apoi decidem ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Cred că acest lucru se întâmplă din cauza că la Parlament nu ne comportăm suficient de sincer, ci ne comportăm la nivel pur teoretic, după cum spuneam, la nivelul titlurilor date rapoartelor noastre. Haideți să vedem cum anume putem contribui la restructurarea piețelor financiare. Haideți să vedem cum anume putem să acționăm unitar. Trebuie să ne concentrăm pe proiectele viitorului, fiindcă altfel nu are niciun sens să discutăm despre tehnică și despre inovare fără a pune la dispoziție mijloacele necesare. Și dacă vrem să stimulăm economia, atunci trebuie să formulăm o politică coerentă ca atare. Nu ar trebui să ne gândim de dimineața până seara cum putem să uh, punem obstacole în calea industriei. Zilnic dăm noi decizii care, de fapt, uh, iată, perturbă economia. Să nu credem că obiectivele obligatorii pentru eficiența energetică vor face ca economia să progreseze. Credeți oare că noi astfel, cu deciziile noastre, uh, Uh, am stimulat economia la nivelul deciziilor luate pentru energie? Aș dori să discutăm puțin mai sincer, să luăm mai puține decizii, dar deciziile pe care le luăm să fie cele corecte și stimula stimulatoare. Va fi dificil, dar la urma urmei acesta este sensul democrației. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Gânz, un minut și jumătate. Mulțumesc mult, doamnă președinte criza economică, criza socială, criza locurilor de muncă, reprezintă o realitate astăzi. În Europa ne-am dat seama că avem nevoie de o concertare mai uh, strânsă în ceea ce privește locurile de muncă și estimez că acum trebuie să acționăm. Asta înseamnă în același timp și că toate statele care introduc reforme uh, în ceea ce privește politica impozitelor sau reforme care vizează o deschidere a magazinelor, să spunem, în weekend. Ei bine, aceste state trebuie să ia în considerare efectele măsurilor luate asupra locurilor de muncă. Pentru fiecare decizie trebuie să există consultare cu partenerii sociali. Semestrul european va reprezenta primul test al acestei situații. Sub președinția maghiară, Consiliul va trebui să vegheze la punerea în aplicare în mod activ a măsurilor existente. Președinția maghiară, prin urmare, va juca un rol primordial. Va trebui să dea un exemplu, să fie un model pentru fiecare decizie care se leagă de uh, locurile de muncă. Mulțumim foarte mult! Și v-ați respectat uh, timpul, doamnă. Dragi uh, uh, colegi, uh, se ridică cartonașul albastru pentru o intervenție în uh, discuție. Doamna Morvai, aveți uh, cuvântul foarte pe scurt. Mulțumesc. Cred că doamna Gens înțelege foarte bine care este miza aici modul în care Uniunea Europeană ar trebui să reducă șomajul. Am ascultat cu mare atenție întreaga dezbatere, dar trebuie să vă spun că nu înțeleg foarte bine ce ar trebui să facem în Borșut, ce ar trebui să facem în regiunile noastre pentru oamenii noștri, cum vor obține acești oameni locuri de muncă. Și aștept un răspuns la dumneavoastră. Și uh, am o întrebare și pentru Consiliu în acest moment. Poporul maghiar. Cum îi veți ajuta? Cum veți rezolva această situație catastrofică care se întâmplă în Europa? Când și cum? Și aștept un răspuns clar. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dragi colegi, îmi pare foarte rău, dar trebuie să respectăm cerințele de bază pentru cartonașul albastru. Știți că mm, aceste cartonașe nu sunt doar pentru observații generale, ci vă permit să puneți o întrebare de follow-up în urma prezentării. Și, doamna Morvai, n-ați făcut acest lucru. Doamna Gens dorește să răspundă acum. Doamna Gonț, vă rog să fiți cât mai succintă și dați i un răspuns la Morvai. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Răspund cu mare plăcere. Înțeleg că nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci nu o să intru în foarte multe detalii, dar exemplele la care mă gânde- gândeam eu, exact la asta se referă. Modificări ale sistemului de impozitare, spre exemplu. Vrem modificări care vor introduce F Uh, efecte benefice pentru uh, societatea noastră. Vrem să ne asigurăm că susținem afacerile și întreprinderile pentru a crea locuri de muncă. Vrem să ne asigurăm, de asemenea, că aceste uh, prospecte de angajare sunt promițătoare. Trebuie să vorbim de asemenea și despre educație și despre integrarea socială. Asta este ceea ce facem, da sau nu? Trebuie să ne asigurăm de asemenea că populația este pregătită pentru piața uh, muncii. La asta mă gândeam cu exemplele pe care le-am dat. le mulțumesc foarte mult. Și domnul consar a dorit să intervină cu un cartonaș albastru. Da, aș dori să mă adresez colegului meu uh, care a insistat că politica intervine într-un mod negativ la nivelul economiei. Este însă convins oare de acest lucru? Chiar crede asta? Chiar crede că uh, organizarea economiei nu va face decât să o împiedice de la evoluția sa? Uh, mulțumim. Domnule Royal, doriți să reacționați foarte pe scurt, 30 de secunde. Da. Uh, haideți să analizăm măsurile luate aici uh, în ultimele luni. Haideți să calculăm câte costuri am pricinuit noi. Adesea am perturbat economia. Și cred că ar trebui să ne gândim mult mai bine înainte să decidem ceva. De aceea, aportul comisarului uh, pe industrie uh, în comunicarea sa este unul foarte inteligent. Susține să uh, avem ca unitate de măsură pe viitor pentru măsurile noastre următorul lucru, dacă aduce beneficii sau dezavantaje economiei. Președinta, domnul Sturias consider, și acesta să adreseze o întrebare. 30 de secunde aveți la dispoziție dacă doriți să vă adresați în continuare întrebarea. Nu văd nicio reacție din uh, partea colegului nostru. Prin urmare, dăm cuvântul următorului vorbitor, domnul Seber. Domnul Seber, da, mi se pare că politica pe chestiunile economice este foarte importantă și semestrul european vine tocmai în acest sens. Dar uh, Trebuie să ne oprim în momentul în care intervenim în sarcini care revin în mod normal partenerilor și sociali. De exemplu, uh, negocierile pe uh, contractele colective de muncă. A trebui să nu intervină Europa aici uh, pentru a, sti a stipula cât de ridicate trebuie să fie salariile la nivel național. Ar trebui să demontăm obstacolele astfel încât economia să poată înflori. Ne referim la situația de monopol, de oligopol și uh, obstacole din calea accesării pieței. Nu este uh, acceptabilă situația în care, iată, este împiedicat accesul pe piața anumitor firme. Trebuie ca economia noastră să se dezvolte. O altă sarcină a Uniunii Europene trebuie să fie următoarea. Uh, infrastructura noastră trebuie să fie adusă la zi, la standardele cele mai ridicate. Ne referim la energie, transport, comunicare. Europa ar trebui aici să dispună de mijloacele necesare pentru a face față blocajelor ce există între statele membre. Ar trebui în acest context să ne gândim ce mijloace putem implementa la nivel european. Aici, desigur, este implicată um, un, este implicat, este implicată o abordare de la bază. Prin urmare, la nivel european ar trebui să creăm mijloacele necesare în acest sens. Sigur că aici este vizată educația, cercetarea și dezvoltarea, fiindcă eu cred că aportul ce putem aduce la nivel european este unul extrem de important. Dar să nu uităm că chestiunea banilor rămâne în continuare o chestiune extrem de importantă. Doamna Steinrück, un minut și jumătate. Comisar. Domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, strategia Europa 2020 este extrem de importantă pentru evoluția europeană la nivelul politicilor sociale și economice, dar și pentru ceea ce se întâmplă la nivel național. Să fim precauți însă, această strategie nu trebuie să fie utilizată astfel încât la nivel uh, european să intervenim pentru a bloca procesele sociale din uh, domeniul național. În raportul anual de creștere se vehiculează uh, sau se propune înrăutățirea situațiilor sociale efectele la nivelul populațiilor este unul fatal. Este imposibilă situația creată astfel, pentru că nu se poate ca uh, angajatorii să fie singurii care suportă costurile sociale. Aș dori ca în momentul în care sunt formulate programele naționale să se țină cont de echilibrul dintre sfera socială și creșterea economică. Eh, la fel eh, ne, sunt menționate eh, contractele de muncă, despre care s-a discutat deja în noiembrie. Și este inacceptabilă situația în care tinerii, iată, întâmpină obstacole la nivelul accesării pieței muncii. Se ajunge la un transfer către locurile precare de muncă și nici de cum nu se creează noi locuri de muncă. Avem nevoie de măsuri concrete pentru a ajuta pe cei care sunt în pericol de a fi excluși din punct de vedere social. Uh, Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Hübner, un minut și jumătate. Uh, my reading of the reality of today and of tomorrow. Modul în care înțeleg eu realitatea astăzi și mâine este următoarea. Locurile de muncă vor fi durabile doar dacă ele sunt susținute de o economie competitivă și nu e un secret faptul că acum nu uh, stau lucrurile așa. Pentru a avea succes în ceea ce privește competitivitatea în Europa, avem nevoie de un proces de competitivitate uh, instituționalizată. Trebuie să identificăm factorii de succes și uh, modul în care aceștia pot fi adaptați la situație. Pot să vă spun de asemenea că eu cred că deja avem uh, anumite instrumente necesare, instrumente de competitivitate și un cadru instituțional uh, substanțial care ne-ar putea permite, cu ajutorul unei voințe politice, să ajungem la un proces de competitivitate dus de, de comisie și bazat pe sistemul comunitar. Mă gândesc că aici, la semestrul uh, european, acel studiu de creștere care a fost deja menționat, mă gândesc uh, și uh, la anumite dezechilibre în ceea ce privește tabela de scoruri care ar putea să îmbunătățească factorii legați de competitivitate. Mă gândesc în același timp și la strategia Europa 2020 care ar trebui să fie implementată acum și nu după 2013. Toate politicile ar trebui implicate aici. Și apoi, un ultim aspect, Competitivitatea economiei eh, europene presupune că trebuie să ne implicăm cu toții. N-ar trebui să fragmentăm eh, Europa pentru că nu am ajunge eh, să creăm locuri de muncă durabile. Putem face asta doar dacă Europa este unită. O Europa divizată nu va fi o Europa competitivă. Mulțumim, domnul Ori are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am fost raportor pentru raportul din 2010 pe această temă și aș dori să salut uh, propunerea domnului Andos și uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește 2011 și liniile uh, de orientare pentru politica de ocupare de anul acesta. Sprijin și sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Avem, de asemenea, tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă că avem niște linii directoare anuale pe care trebuie să le respectăm clar. Trebuie să fim foarte atenți la orice modificare, trebuie să colaborăm cu Consiliul și cu Comisia ca Parlament și să vedem dacă este nevoie să facem mici modificări pe aici pe acolo. În ceea ce privește strategia 2020, va exista o revizuire a acesteia și vom analiza și semestrul european. Cred că este important să ne asigurăm că avem liniile directoare potrivite pentru ocuparea forței de muncă, pentru problemele financiare și trebuie să avem și un fel de amenințare. Dacă ne îndepărtăm de la țeluri, trebuie să facem anumite modificări. În ceea ce privește subiectele problematice, am aflat de curând că programele naționale de reformă anterioară s-au confruntat cu niște întârzieri. Nu totul s-a întâmplat așa cum trebuia. În loc să stabilească ținta de 100%, au avut 75 uh, sau 72% și asta nu e bine. Deci nu vrem să avem aceeași problemă pe care am avut-o cu strategia de la Lisabona, unde ne-am luat multe angajamente, dar n-am reușit să le implementăm pe toate. În ceea ce privește pensiile și salariile, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cred că ar trebui să uh, ne implicăm în această problemă. Avem principiile subsidiarității și avem niște angajamente speciale naționale care trebuie să fie respectate pentru tineri, pentru vârstnici, pentru uh, oamenii cu uh, dizabilități. Cred că toate ar trebui reglementate la acest nivel. Președintele, mulțumesc. Doamna Morvai, aveți o întrebare pentru domnul Eri? Vă rog să fiți cât mai succintă. Mulțumesc, îmi pare foarte rău, dar trebuie să mă adresez compatriotului meu. În ceea ce privește pensiile și salariile, ați vorbit despre principiul subsidiarității. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Ungaria sau țările postcomuniste și pensionarii din aceste țări se vor confrunta într-o situație, uh, cu o situație în care pentru totdeauna vor trăi cu o pensie minimă și plățile uh, lor vor fi mult mai mici decât în Europa Occidentală. Asta se va întâmpla Uitați-vă la problemele cu care se confruntă pensionarii de astăzi în um, Ungaria. Pensia lor este extrem, extrem de mică. Președintele, domnule Ori, puteți să răspundeți. Aveți 30 de secunde la dispoziție pentru asta. Mulțumesc. Nu trebuie să vă spun că nu așa ar trebui să înțelegeți situația. Pensiile se leagă de sănătatea economică a unei țări și trebuie să vedem ce putem face în acest sens și în conformitate cu asta vom putea garanta un sistem mai bun. Vrem un sistem care să fie concurențial, vrem Europa să fie concurențială și să aibă succes și dacă reușim să facem acest lucru, atunci vom reuși de asemenea și să tragem după noi persoanele care sunt dezavantajate în acest moment avem nenumărate provocări și avem diferențe foarte mari între țări, deci nu putem să prindem țările avansate din urmă foarte rapid, dar trebuie să o facem, să încercăm. Președintele, mulțumesc. Doamna Moran Chartier, pentru un minut și jumătate. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În cadrul strategiei uh, UE 2020, uh, linii directoare care vizează ocuparea trebuie să facă față la trei provocări. Prima, uh, competitivitate, creștere pentru a asigura o relansare economică care să ne permite să asigurăm uh, această uh, bunăstare socială. Apoi, trebuie să vorbim despre o um, categorie de um, salariați care acum se îndreaptă spre pensie și trebuie să facem față acestei categorii. Apoi trebuie să fim competitivi într-o economie mondială și să eliberăm întreprinderile de anumite um, Uh, sarcini uh, care apasă asupra lor. În acest context uh, trebuie să vizăm trei categorii de public, mai ales fragile. Mai întâi tinerii, pentru care trebuie neapărat să luptăm pentru ca aceștia să se poată califica pentru a nu fi excluși permanent de la piața muncii. Trebuie să le facilităm accesul pe uh, piața uh, muncii, dar nu prin contracte uh, precare, nu doar prin stagii. Trebuie să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor, care este un rău durabil și care apasă greu pe ei, mai ales în acest context al uh, crizei. Al doilea public țintă e reprezentat de femei. Femeile sunt victime ale unor locuri de muncă precare, femei care sunt prost plătite. Al treilea uh, grup țintă uh, e cel al vârstnicilor care încă vor să-și păstreze locul de muncă. Pentru toate aceste categorii avem nevoie de instrumente europene și eu cred că trebuie să ne axăm exact pe acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Moran. Acum, uh, procedura intervențiilor spontane este foarte multe solicitări de intervenții, mai mult de 20, bănuiesc că vă dați seama că nu toată lumea va putea interveni. Vom uh, respecta ordinea priorităților pentru cei care au solicitat să intervină și uh, ținem cont de cei care au dorit să intervine în dezbaterile anterioare și n-au reușit să o facă. Domnul Sikierski este uh, primul. Un minut, nu mai mult, vă rog, dragi colegi od przedstawionego przez komisję strategii europa. două da, mulțumesc. A fost prezentată strategia Europa 2020 de către Comisia în urmă cu un an și a trecut ceva timp de atunci. Nu a fost ușor pentru noi, pentru statele membre. A trebuit să ne confruntăm cu toții cu efectele crizei economice și financiare. Au, s-au pus bazele acțiunilor pentru implementarea strategiei. Uh, Uh, dorim să creștem angajarea cu până la 85%, vrem să scădem cu 20% numărul celor amenințați de sărăcie și să creștem investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării. Iată însă că aceste obiective nu au fost atinse pe deplin. Uh, iată, rata șomajului în Europa este de 10% și nu există previziuni clare pentru o scădere concretă. Europa iese încet, încet din criză, ceea ce înseamnă că rata șomajului uh, va crește în anii ce vor urma. Acest lucru înseamnă că din ce în ce mai mult ne vom confrunta cu excluziunea socială și cu sărăcia. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Domnul Guerrero, un minut. Senora președinte, în el orizonte... Doamnă președinte, pe măsură ce ne apropiem de 2020, riscurile sistemice generale care amenință Uniunea este că își va pierde această putere concurențială atunci când se confruntă cu uh, concurenți care sunt mai puternici din punct de vedere tehnologic. Dacă vrem să putem concura cu adevărat, atunci trebuie să ne dezvoltăm și să creăm locuri de muncă. Și dacă vom face acest lucru, vom putea să ne protejăm și să garantăm propriul nostru model social. Singurele materii prime pe care le avem, de fapt, sunt cunoștințele și trebuie să profităm de aceste cunoștințe pentru a inova, pentru a ne adapta la modificări și la schimbări și pentru a fi lideri în acest domeniu. Deci trebuie să investim mult mai mult în universități, în sistemul uh, educațional, în cercetare și dezvoltare, dacă vrem într-adevăr să fim o putere adevărată. Președintele, mulțumesc. Doamna Menar, un minut. Arvoisa komission jäsen, nämä tavoitteet... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, Obiectivele strategiei sunt foarte ambițioase și eu aș dori să profit de timpul alocat pentru a mă axa pe ceea ce am putea face în practică pentru a putea să ne atingem aceste obiective, pentru ca această strategie să nu eșueze. De exemplu, în Europa trebuie să ne axăm pe regiuni. Nu putem aplica această măsură tuturor regiunilor. În ceea ce privește brevetele care au fost discutate ieri, în ceea ce privește politica de coeziune, e bine, aceasta trebuie uh, folosită pentru a crea mai multe locuri de muncă, pentru a crea inovație și pentru a face toate astea avem nevoie de o politică care să acopere întreaga Europa pentru ca aceste obiective să poată fi uh, atinse de la o regiune la alta. Trebuie să vedem cum am putea să obținem uh, și bani, însă mai întâi avem nevoie de o politică de coeziune funcțională. Mulțumim foarte mult. Doamna Figueiredo, un minut. Prezident, e lamentabil. Mulțumesc, doamna președintă. Este rușinos faptul că problemele sociale continuă să fie rezultatul politicilor comunitare, fiindcă sistematic avem tendința de a ignora con- consecințele sociale ale măsurilor noastre bugetare uh, și de competitivitate. Uh, Iată că se abordează o atitudine liberală indiferentă față de cele 25 de milioane de oameni fără loc de muncă și față de cele 20 de milioane de oameni în locuri de muncă precare. Există aproximativ 72 de milioane de oameni care se află la limi, sub limita sărăciei. Și cu toate acestea, profiturile financiare cresc în acest context. De aceea, aș dori să dau curs uh, apelurilor uh, transmise de partenerii și social. Partenerul european a organizat recent o conferință la Bruxelles prin care s-a transmis foarte clar un mesaj. Milioane de oameni sunt uh, neangajați acum, sunt șomeri. Este vorba despre o persoane tinere care în continuare luptă pentru Europa cu politici diferite. A sosit momentul să Uh, facem ceva. A sosit momentul să respectăm uh, oamenii, să respectăm angajații și lucrătorii. Mulțumesc, uh, spune președinta. Următorul vorbitor, un minut. Onorevoli colegi, sono d'accordo che il Parlamento debba avere un tempo. Domnul Rosi, mult, dragi colegi, sunt de acord că Parlamentul ar trebui să aibă competențele necesare pentru a putea propune linii directoare mai bune pentru promovarea uh, ocupării până în 2020. Având în vedere criza prin care trecem, uh, Trebuie să ne gândim la nevoile popoarelor noastre și trebuie să ajutăm familiile, trebuie să ajutăm tinerii care își caută un loc de muncă și trebuie să îi ajutăm și pe aceia care după ce au muncit 10 de ani acum s-au trezit fără un loc de muncă. Deci trebuie să facem alegerile potrivite ca să ne asigurăm că cetățenii noștri vor avea prioritate la locurile de muncă față de alții. Trebuie să ne asigurăm că oficiile de muncă în fiecare stat membru oferă informații bune legate de posturile care sunt disponibile și trebuie de asemenea să ne apărăm frontierele pentru a preveni influx de sute de mii de imigranți care din locuri ca Maghreb, care, din cauza crizei politice, se pregătesc să invadeze, dacă se poate spune așa, Europa. Deci, Trebuie să facem tot posibilul pentru a împiedica tensiunile între țările care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene și cetățenii noștri. Uh, domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce vește strategiile, iată că așteptările sunt divergente. Iată că dacă vedem o să ne confruntăm cu scenarii foarte tulburi. Discutăm despre faptul că pe piața muncii uh, se va manifesta un, un sindrom de dumping din cauza faptului că vine forță de muncă din afară. 40% din tineri vor trebui să aibă pe viitor diploma universitară și mă gândesc pentru ce. Vedem că în uh, Italia, iată, se oferă locuri de muncă precare tocmai absolvenților uh, Uh, de facultate. Vreau să știu de ce anume avem nevoie de academicieni uh, în aceste locuri de muncă. Cred că avem nevoie de uh, calificări bune, într-adevăr, dar nu vom reuși să mizăm pe bună calificare obligând tinerii să atingă o cotă de 40% de absolvire de studii superioare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, domnul Reutel. <coughs> președinte. Doream să subliniez clar faptul că este de importanță fundamentală în acest moment când uh, traversăm o astfel de criză financiară gravă să ne axăm pe dezvoltarea economică bazată pe creștere și pe strategii de creștere. Și aici avem nevoie mai ales de o politică pentru ocuparea forței de muncă. Avem nevoie de o politică pentru ocupare care să uh, rezolve nu doar problemele noastre economice, ci și problemele noastre sociale. Prin urmare, aș dori să transmit un mesaj și anume că trebuie să fim atenți în această strategie la uh, diversele categorii de ocupare, de exemplu ocuparea tinerilor, un aspect care a fost deja menționat. În același timp trebuie să luăm în considerare și pe cei care sunt mai în vârstă de 50 de ani și care se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă. Trebuie să ne asigurăm că ei uh, rămân pe piața uh, muncii și că nu vor fi obligați să iasă la pensie, pentru că asta ne-ar ajuta foarte mult, dacă am dat atenție și aceste categorii. Mulțumim!

wytyczne w sprawie zatrudnienia są i powinny. Liniile directoare pentru ocupare ar trebui să fie instrumentul cheie în ceea ce privește uh, conceptul semestrului european. Aceste linii directoare reprezintă baza pe care statele membre pot să facă reforme naționale. De asta poate să depindă succesul strategiei Europa 2020. Potrivit calendarului pentru programele naționale de reformă, acestea ar trebui să fie, acestea ar trebui să fie implementat până în aprilie. Aș dori să subliniez importanța includerii uh, autorităților locale și regionale în această activitate, importanța Comitetului Regiunilor. Pentru că în acest stadiu ar trebui să remarcăm faptul că abordarea trebuie să fie una integrată orizontală pentru implementarea strategiei Europa 2020. Permiteți-mi așadar să subliniez încă o dată importanța uh, coeziunii pentru strategia Europa 2020. Mulțumim, urmează doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă președintă. Aceste linii directoare ar trebui, formulate în trecut ar trebui să fie valabile în continuare și în 2011. Asta pe principiul uh, jocului dintre cerere și ofertă. Trebuie să promovăm angajarea femeilor. Prin urmare, avem nevoie de măsuri uh, coerente în acest sens. Dar să nu uităm că trebuie să fie recunoscut și dreptul mamelor la muncă în uh, statele membre și să se țină cont de aportul acestora la PIB-ul național. Statul ar trebui să se concentreze pe lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, fiindcă este dificil să ieșim din această capcană socială. Mulțumesc, spune președinta. Iată că astfel Uh, intervenim, ajunge la final. Doamna Beres are cuvântul, raportoarea. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, e bine, ați putea transmite eventual domnului uh, Barroso că ne-ar fi plăcut ca dânsul să poată participa la această dezbatere, pentru că este prima dezbatere în jurul mizelor uh, sondajului anual pentru uh, creștere um, al acestui semestru uh, european. Considerăm că acesta este un element uh, cheie pentru a ajuta Uniunea Europeană să iasă din uh, criză. Ați putea eventual să transmiteți domnului Barroso și că în aceste condiții Parlamentul European nu va fi un partener uh, cu care se va lucra ușor. În ceea ce privește pachetul de guvernanță economică, e clar că el necesită ca Comisia să dea mai multă atenție celor ce se petrec în acest Parlament. Aș dori să vă spun că pentru Parlament punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona în întregimea sa și mai ales articolului 9 care vă solicită solicită uh, să faceți din problemele sociale uh, uh, o problemă orizontală, e bine, nu este pentru noi o literă moartă. Noi așteptăm să se utilizeze la maximum acest tratat de la Lisabona. Ar trebui revizuit minimal tratatul pentru a-i putea folosi potențialul. Care este potențialul articolului 9? Pentru că avem impresia că acest sondaj anual de creștere pur și simplu întoarce spatele tratatului. E ceva ce mă izbește în această dezbatere. Comisia Europeană, chiar și după această criză, a continuat să reflecteze uh, pe baza unor rețete vechi. Esențialul uh, se presupunea că este reforma pieței uh, muncii și știm foarte bine că în sânul Comisiei Europene, pe care clar o reprezentați, se vorbește despre flexibilitate, nu despre flexicuritate. Au uh, trecut deja uh, ani și ani de când avem această uh, discuție. Însă ar trebui să ne gândim că în ceea ce privește locurile de muncă, creșterea nu este suficientă și provocarea care ne așteaptă este cea a ocupării forței de muncă, că vorbim despre noi sau despre statele din jurul nostru. Dacă mă gândesc uh, la dezbaterea care are loc în uh, jurul competitivității, ei bine, îmi dau seama că uh, Comisia întoarce spatele acestor preocupări legate de ocuparea forței de muncă și acest lucru mă îngrijorează. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Beres. Dăm acum cuvântul domnului comisar Andor în numele Comisiei Europene. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați deputați. Cred că am avut o discuție foarte substanțială și uh, plină de idei inovatoare și aș dori să răspund la majoritatea punctelor care au fost uh, Uh, ridicate observații, întrebări legate de studiul privind creșterea anuală, uh, semestrul european și uh, Europa 2020 în general. Cred că cel mai important este să avem o imagine clară și corectă și despre documente și despre situația economică în Europa. Adevărul neconvenabil este că Europa se trece printr-o redresare. Anul trecut nu am avut probleme în fiecare stat membru și tocmai aici vine partea uh, inconfortabilă, pentru că avem o redresare foarte fragilă și divizată. Comisia a analizat cu mare atenție această situație și a dezvoltat politicile sale în conformitate cu ea. Trebuie să păstrăm și să uh, consolidăm acest proces de redresare și trebuie uh, de asemenea să ne ocupăm și de divizarea care există în acest moment. Dar acest lucru nu funcționează fără a ne ocupa și de slăbiciunile care au fost dezvăluite de criza monetară și financiară. Deci trebuie să dezvoltăm și mai departe arhitectura financiară și monetară în Uniunea Europeană. Și tocmai aici încep complicațiile. Poate e adevărat că prioritățile nu sunt întotdeauna recunoscute imediat de către toată lumea. Pentru noi, creșterea economică este o prioritate. Și toate celelalte politici în această fază sunt în slujba acestui scop. Trebuie să consolidăm creșterea, trebuie să o facem să fie mai robustă dar pentru asta avem nevoie de un nivel mai înalt de stabilitate financiară și avem de asemenea nevoie de consolidare fi, uh, fiscală. Pentru că în anii următori, consolidarea fiscală va rămâne în continuare pe ordinea de zi de dragul stabilizării și de dragul consecvenței cu aceste intervenții ciclice pe care statele membre europene le-au uh, adoptat uh, ca măsuri împotriva crizei în anii anteriori. Avem nevoie de consolidare inteligentă care să nu submineze cererea în economie. O consolidare inteligentă care să păstreze integritatea economiei europene ca întreg. Dar trebuie să învățăm această lecție, pentru că asta nu va începe cu destabilizarea euro. Bineînțeles, aș putea să folosesc și expresii mai drastice, dar să ne limităm la una singură. Trebuie să stabilizăm euro, moneda euro și um, Uniunea Monetară. Și lecția pe care am învățat-o este că pentru a face asta trebuie să consolidăm uh, partea economică a acestei Uniuni. Mm. Și partea economică a Uh, politicilor de coordonare la nivel european. Ar mai fi o întrebare care rămâne întrebare. Dacă putem consolida acest aspect uh, economic fără a face mai multe în ceea ce privește salariile la nivel european. Și când spun acest lucru, când includem sugestii în studiul de creștere anual, asta nu înseamnă că pune la îndoială importanța dialogului social, ci din potrivă. Tocmai am lăudat acele țări care, prin tradiție și cultură, au un parteneriat social foarte puternic. Am recunoscut că ei au traversat criza cu pierderi mult mai puține, în special în ceea ce privește resursele umane. Șomajul a rămas destul de scăzut în aceste țări, și susținem uh, consolidarea dialogului social în alte state membre care au avut mai mult de suferit și care au răspuns la criză cu mai puțină flexibilitate decât țări precum Germania sau țările de jos sau Austria. Am trebuie să creștem nivelul uh, dialogului social la nivel european și trebuie să avem un forum tripartit uh, social în martie pentru a consolida dialogul cu uh, partenerii sociali. Resping categoric noțiunea că Comisia uh, își face treaba ca de obicei. Comisia a introdus în ultimul an un număr destul de mare de inițiative noi nouțe. Avem o agendă robustă pentru regulamentele financiare și uh, poziția comisarului Barnier nu ar trebui să fie uh, ignorată. Avem nevoie de o mai bună politică economică la nivel european pentru a avea o creștere economică durabilă în Uniunea Europeană. Și avem niște abordări inovatoare pentru a crește investițiile și pentru a găsi finanțare un grup al Comisiei a lucrat la uh, dezvoltarea instrumentelor financiare și un prim exemplu ar fi sprijinul uh, dezvoltării rețelelor energetice în Europa, ceea ce este absolut necesar pentru a dezvolta piețele de energie și infrastructura necesară care este vitală în acest sens. Am lansat și o facilitate de microfinanțare și sunt recunoscător Parlamentului și Consiliului pentru consensul la care s-a ajuns în cele din urmă și săptămâna trecută am fost în țările de jos la lansarea primul, primei facilități uh, de microfinanțare sprijinită la nivel UE, care ajută oamenii care doresc să devină antreprenori, uh, poate în urma experienței uh, șomajului sau femei care revin în câmpul muncii după naștere, sau oameni care au fost în câmpul muncii și doresc să revină aici după vârsta de 60 sau chiar de 50 sau de chiar 60 de ani. Apoi am discutat politici de ocupare. Și acesta este și am un uh, bun uh, exemplu aici. Am avut uh, un Consiliul de la EPSCOT um, găzduit de președinția maghiară care s-a concentrat și asupra celor mai vulnerabile grupuri, cum ar fi, în acest caz, grupul tinerilor. Șomajul în rândul tinerilor este dramatic în anumite state membre și trebuie să avem grijă la diversitate, pentru că în unele state membre, din fericire, șomajul, rata șomajului este joasă, dar media europeană este mult prea mare și în unele state membre, precum Spania și țările Baltice, se ridică la un nivel tragic. În Guvernele au fost uh, atenționate și este nevoie de un set complex de politici, de la educație, la serviciile de ocupare și la alte tipuri de măsuri. Dar uh, tineretul nu este singura grupă problemă. Tocmai de aceea am inițiat anul european pentru 2011. Anul European al Îmbătrânirii Active în 2012. Și de, tocmai de aceea ne concentrăm în, continu- în continuare pe aceste măsuri. Avem un rol clar al Parlamentului uh, European în conformitate cu articolul 148 al tratatului și liniile directoare de ocupare trebuie să fie reconfirmate, ceea ce înseamnă confirmare că vom continua pe, în același sens până în 2014 și că acestea vor rămâne uh, reguli stabile. Liniile uh, de orientare oferă o orientare pe o perioadă mai lungă. Dar, evident, este la fel de adevărat și faptul că avem nevoie de un exercițiu care intră în strategia 2020. Uh, Parlamentul European, în mod clar, va fi implicat în mai multe moduri și în toate discuțiile și ar trebui să fac trimitere aici și la cadrul financiar multianual, la negocierile în privința acestui cadru, care vor fi reflectate de bugetul uh, Uniunii Europene pe 2011 și care va reflecta prioritățile din strategia 2020. Vom ține Parlamentul la curent cu implementarea acestor măsuri, în special um, cu măsurile specifice țară cu țară. Este foarte clar că există o îngrijorare de la bun început uh, în ceea ce privește viitorul uh, Europei 2020, pentru că ne confruntăm cu spectrul uh, strategiei de la Lisabona. De multe ori am avut ocazia în acest for să, să spun de ce credem că este o șansă mai bună cu o, un sistem mai concentrat de ținte și un sistem mai concentrat de uh, raportare Uh, care ne va ajuta să ajungem la un succes. Comisia se poate asigura că există consecvență între aceste inițiative. Avem uh, mai multe mingi în aer în acest moment și trebuie să ne asigurăm că niciuna dintre ele nu o să cadă în timp ce noi ne ocupăm de politicile economice. Avem guvernanța economică, piața unică, politica de coeziune, Europa 2020. Niciuna dintre aceste minci nu trebuie să fie rănită în acest exercițiu. Fiecare dintre ele trebuie să fie uh, îndeplinită în modul cel mai robust și trebuie să ne asigurăm că și cele 27 de state membre sunt implicate. Evident, Comisia este împotriva conceptului unei Europe cu două viteze. Trebuie să ne asigurăm că nu vom avea diviziuni politice în urma redresării economice care este puțin uh, divizată. Președintele, mulțumesc. Uh, îi dau cuvântul domnului Martoni din partea Comisiei. Micro, please. First and foremost, I would like to thank you all. În primul rând, spune președintele Consiliului, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte utilă. Doresc să adresez mulțumiri speciale doamnei Beres pentru raportul excelent și pentru observațiile extrem de importante pe care le-a făcut și criticile pe care le-a adresat. Poate că interpretăm realitatea diferit, așa cum a spus doamna Danuta Hübner, atât în ceea ce privește criza, cât și în ceea ce privește revenirea din criză. Dar, cred că cu toții suntem de acord asupra unui lucru și anume nu este în interesul nimănui să avem o ieșire din criză fără locuri de muncă. Cu toții tindem către o, un echilibru între consolidarea fiscală și creștere și crearea de locuri de muncă. Și, într-adevăr, disciplina fiscală și sensibilizarea publicului față de aceasta ar trebui să meargă mână în mână. În termen mai general, în ceea ce privește chestiunile economice, știm cu toții că acum avem o abordare comprehensivă, un pachet comprehensiv. Avem un uh, pachet de măsuri de ansamblu, un Gesamtpaket în germană, uh, care deja a fost uh, menționat de domnul Andor. În ceea ce privește președinția maghiară, aș dori să subliniez că trebuie să ne axăm pe două elemente ale pachetului. Unul este cu siguranță implementarea și aplicarea semestrului european. Este pentru prima dată când uh, este făcut un astfel de exercițiu și va avea un impact major asupra evoluției ulterioare a procesului uh, de integrare europeană. Foarte pe scurt, aș dori să menționez alte două aspecte, și anume că programul este foarte strict trebuie să fie respectat de toate părțile vizate. De asemenea, obiectivele principale vor trebui atinse și în acest uh, spirit trebuie să depunem toate eforturile necesare astfel încât calendarul și termenele să fie respectate. Sigur, uh, statele membre trebuie să-și aducă aportul individual. Atât în ceea ce privește ocuparea, cât și în ceea ce privește inovarea desigur și în ceea ce privește energia. Cu referire la energie aș dori să menționez faptul că la Consiliul European de pe 4 februarie uh, am avut uh, oportunitatea, iată, de a atinge un punct de cotitură în ceea ce privește piața energetică integrată europeană și în ceea ce privește eficiența energetică s-a ținut cont și de aspectele externe ale politicii comunitare energetice viitoare. S-au luat decizii importante în acest sens. Aș dori de asemenea să menționez și lupta împotriva sărăciei, uh, lupta pentru incluziunea socială. Și la acest capitol aș dori să vă felicit pentru rezoluția pe care ați uh, adoptat-o în ceea ce privește incluziunea romilor în societate. Vă felicit și vă mulțumesc uh, celor care au jucat un rol decisiv în pregătirea raportului și în adoptarea acestei rezoluții extrem de importante. O rezoluție care ne va ajuta pe noi în momentul în care, iată, vom finaliza strategia europeană pentru integrarea romilor. Un alt element pe care dorim să ne axăm se referă la șase acte legislative, șase acte normative. Aș dori să o asigur pe doamna Silvi Gular că nu dorim doar să ascultăm ceea ce ar de zis Parlamentul, ci vrem și trebuie să ajungem la un acord cu Parlamentul. Asta uh, prin procedura uh, ordinară. Trebuie să accelerăm uh, procesele și să le încheiem cu succes până la finele președinției maghiare. Nu aș dori să mă refer la celelalte elemente ale pachetului comprehensiv. Aș dori doar să subliniez încă un aspect. Consiliul dorește să respecte pe deplin metoda comunitară. Nu avem nicio rezervă în acest sens. Și am, am spus-o și o să mai spunem. Tratatul de la Lisabona a adus cu sine multe schimbări. Au existat uh, multe transferuri de competențe și cu toții le cunoaștem. Tratatul de la Lisabona însă nu a schimbat uh, nucleul arhitecturii europene și aceasta este chestiunea cea mai importantă. Noi vom respecta aceste principii și să nu uităm că întotdeauna trebuie să respectăm litera tratatului. Dacă citiți cu atenție concluziile Consiliului European de pe 4 februarie, veți constata că acestea conțin uh, acestea impun respectarea tratatului de la Lisabona în orice situație. Și încă o chestiune uh, foarte importantă și foarte pe scurt, uh, o să mă refer la bani. Doamna Lena Eck a făcut referire la faptul că politica are nevoie de bani și de finanțare. Și sunt perfect de acord cu aceste observații. Știm însă că există divergențe. Voi termina acum, doamnă președintă. Există divergențe la nivelul abordării în statele membre. Subliniez însă un singur lucru aici din perspectiva preștinției sugerăm ca întâi să discutăm chestiunile de substanță și abia apoi să discutăm despre statistici, uh, bani, resurse. Uh, dezbaterea va fi una amplă, vom avea dezbateri în ceea ce privește politica de coeziune, politica energetică, agricultură și așa mai departe. Însă, haideți să nu să nu punem carul înaintea boilor, cum se spune așa de frumos, nu ar trebui să ne pripim pentru că ar trebui să facem tot posibilul să dezbatem subiectul astfel încât la dezbaterea finală să dezbatem uh, și subiectul resurselor. La final, aș dori să felicit pe toată lumea și să vă mulțumesc pentru indicațiile prețioase oferite. Mulțumesc, spune președinta. Stimați colegi, dezbaterea a luat sfârșit. Șase propuneri de rezoluție au fost depuse în ceea ce privește strategia Europa 2020. O propunere de rezoluție uh, pentru politica statelor membre în ceea ce privește ocuparea. Termenul este... Votul este mâine la prânz pe aceste subiecte. Domnul Odi a solicitat intervenția. Domnule Odi, aveți o întrebare în ceea ce privește regulamentul procedurii? Doamnă președinte, domnul ministru făcea aluzie la respectarea uh, tratatului și a subliniat faptul că a existat un Consiliu European uh, pe 4 februarie. Aș dori să știu, uh, în aplicarea articolului 15 al tratatului asupra funcționării Uniunii Europene, când uh, președintele uh, Consiliului uh, Uniunii Europene va veni să ne spună ce s-a petrecut la acest Consiliu pe 4 februarie, pentru că dânsul nu este prezent la această sesiune. Mulțumim, domnule, luăm notă de această observație.